Good morning, ladies. Bună dimineața, doamnelor și domnilor. Bună dimineața tuturor. Vom începe. Pentru că ne-am propus multe pentru astăzi, pentru această dimineață, la ora 10, dorim să începem voturile, la 10 fix. Avem nevoie și de cartelele de vot. Eu tocmai fac un test cu cartela mea. Vă rog să faceți și dumneavoastră această verificare pentru că exact peste o oră vom începe și va fi bine să avem cartela pregătită. Vom trece foarte repede la punctul 8 de pe ordinea de zi, prezentarea studiului cum poate industria europeană să contribuie la creștere și să stimuleze competitivitatea europeană? Dați-mi voie să îi spun bun venit doamnei Iane Silves de la Institutul Tehnologic din Danemarca. Va avea o prezentare și ne face plăcere că sunteți alături de noi astăzi. După aceea vom avea observații din partea Comisiei Europene și de asemenea uh, vom uh, analiza în cadrul secretariatului ITRE. Dar să începem cu persoana care a îndrumat acest studiu. Studiul descrie anal- face o analiză și face unele recomandări în legătură cu modul în care Uniunea Europeană poate să stimuleze creșterea și competitivitatea. Îi scoate în evidență factorii care determină creșterea și competitivitatea și face uh, trimitere și la alte studii în acest domeniu. Vom a avea și recomandări. Se va vorbi despre condițiile cadru pentru industrie, pentru deciziile administrației publice și noi credem că noi putem, în calitate de politicieni și în cadrul Parlamentului European, dar în colaborare cu Comisia și Consiliul, să promovăm o repoziționare a industriei europene pe plan global, deci această preocupare uh, se află în atenția punctului 8 pe ordinea de zi. Aveți cuvântul și bun venit, stimată doamnă. Thank you very much, Mr. Chairman, and thank you for this opportunity to present our study. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Este o chestiune esențială cum poate industria europeană să stimuleze creșterea economică și competitivitatea. Sigur că nu avem răspunsurile definitive, dar ne vom concentra pe câteva subiecte cheie. Înainte de toate, după cum cu siguranță știți cu toții, industria este esențială pentru revigorarea economică europeană după criza pe care am parcurs-o în ultimii ani. Deci există o nouă percepție în legătură cu rolul domeniului industrial uh, în acest proces. Bineînțeles că este nevoie și de cunoștințe uh, la nivel înalt uh, și de o îmbunătățire inclusivă a serviciilor publice. Trebuie să vedem unde ne situăm. Astăzi vom analiza uh, domeniile esențiale și, bineînțeles, analizăm factorii de competitivitate, pentru că Eh, ei eh, eh, pot să fie esențiali, să stimuleze industria sau din potrivă pot să constituie bariere dacă nu sunt stimulați. Trebuie să vedem care poate fi influența factorului uman asupra acestor factori, ce poate face Uniunea Europeană, pentru că o serie întreagă de factori nu se află sub controlul nostru, nu pot fi influențați de noi, dar alții pot constitui un impuls pentru industrie. Înainte de toate, unde ne aflăm astăzi? și sunt uh, sigură că dumneavoastră sunteți uh, conștienți că mm, creșterea economică a avut de suferit. Uh, acum 40-50 de ani am avut aceeași rată a creșterii economice ca Statele Unite, dar după aceea Europa nu a avut aceleași performanțe și mai ales în urma crizei cred că economia europeană nu s-a revigorat la fel de repede ca în Statele Unite. Unite, de pildă, pentru că uh, în 2009 uh, uh, încă exista o criză și în Statele Unite, dar după aceea s-a îmbunătățit situația. Deci noi ne aflăm acum la situația de acum 20 de ani în Europa. Știm că s-au pierdut locuri de muncă uh, și, uh, în primul rând, au fost afectați cei care nu aveau o pregătire profesională uh, foarte performantă. Deci, trebuie să ne gândim că, până la urmă, situația s-a îmbunătățit în principal pentru cei care erau foarte bine pregătiți care sunt factorii de competitivitate esențiali. Michael Porter, profesor la Harvard, a spus că uh, nimic nu este mai important decât uh, concentrarea pe competitivitate în sectorul industrial pe plan național și pe plan european. Va trebui să încercăm să categorisim factorii de competitivitate puțin, să ne gândim la capitalul uman, la performanțele forței de muncă, să vedem care sunt și factorii financiari, care este impulsul pe care infrastructura poate să-l dea, progresul tehnologic. De asemenea, ne gândim la lanțurile de producție și crearea de valoare, la calitatea antreprenoriatului, la evoluția piețelor și la cadrul solicitărilor administrative prin reglementările eh, pieței muncii. Toți acești eh, factori sunt analizați de noi. The first one, human capital. În primul rând, capitalul uman, capacitățile profesionale, educația, dexteritățile profesionale care pot duce la o creștere a industriei. Mesajul cheie. Au existat modificări structurale în uh, manufactură și asta uh, este esențial de urmărit în ce privește forța de muncă a viitorului. Noi ne uh, dorim stimularea unor sisteme manufacturi care să fie de înaltă calitate, pentru că sunt necesare industriei europene, pentru ca productivitatea să se îmbunătățească, să fie folosite cu maximum de eficiență resursele. Este foarte posibil ca o serie întreagă de uh, locuri de muncă să se fi pierdut datorită industrializării, dar uh, acesta nu este un dat care să nu poată fi schimbat pentru că este posibil și să ducă la menținerea locurilor de muncă sau chiar la creșterea locurilor de muncă, depinde foarte mult cum industrializarea se realizează în fiecare țară. Dacă analizăm capitalul uh, uman, forța de muncă. Există um, ingineri, uh, oameni cu o pregătire științifică elevată, dar să ne gândim că există și forța de muncă obișnuită, muncitorii obișnuiți care de asemenea necesită anumite pregătiri profesionale pentru a putea să manipuleze mecanismele cu care lucrează. Deci, asta înseamnă că pe plan european, recomandăm o concentrare pe uh, un cadru de pregătire profesională care să fie adecvat uh, profesiilor care vor fi necesare în viitor. De asemenea, Ehm, ne putem concentra pe învățarea de-a lungul întregii vieți, conceptul de lifelong learning, inclusiv pentru muncitorii necalificați în prezent, care vor necesita o calificare pe viitor. Dar trebuie să ne informăm mai bine care sunt până la urmă dexteritățile de care industria va avea nevoie în viitor. Trebuie să uh, vedem uh, care va fi cererea din acest punct de vedere și care va fi oferta pe planul forței de muncă. Excuse me. Îmi cer scuze, spune vorbitoarea. Ah, it's a bit difficult to talk while dar eh, nu va fi ușor cu bomboana în gură să vorbesc, <laughs> să încercăm. Un alt factor foarte important, accesul la resursele financiare, pentru că știm că acum 5-6 ani am avut, început dificultățile datorită crizei financiare și știu care este impactul uriaș asupra companiilor pentru a ă, obține până la urmă credite, pentru că foarte multe companii au fost afectate pretutindeni în Uniunea Europeană de criza financiară. Anumite țări au avut probleme mai mari decât alte altele, dar uh, companiile mici și uh, medii uh, poate că au avut cel mai mult de suferit. Și um, există o problemă pentru acele industrii care trebuie să proiecteze pe termen mai lung, inclusiv pentru um, o adaptare la ă, necesitățile de protejare a mediului. Sunt provocări pentru industrie, există noi tipuri de finanțare, dar și noi oportunități care trebuie să fie create. De asemenea, este important pentru autoritățile naționale, la nivelul statelor naționale, să dețină informații în legătură cu situația actuală pentru ca problemele existente în clipa de față să poată fi rezolvate. Programele de cercetare și alte programe de finanțare uh, trebuie să fie realizate rapid pentru că și întreprinderile mici eh, trebuie să aibă acces rapid la eh, credite și nu abia peste câteva luni sau peste câțiva ani. Deci trebuie să existe din acest punct de vedere un cadru inclusiv pentru finanțarea pe termen lung a activității IMM-urilor. Deci, stimularea infrastructurii este de asemenea un domeniu uriaș. Uh, trebuie să ne gândim la sistemele avansate de producție care trebuie să fie stimulate și instituțiile europene deja se concentrează pe aceste aspecte pentru că trebuie să fie folosite tehnologiile care rezultă din cercetarea științifică. Domeniul energetic este de asemenea un domeniu esențial Există mari diferențe în Europa, inclusiv în ce privește costul energiei și trebuie din acest punct de vedere dezvoltată o politică europeană pentru problema energetică. Europa se află sub o uriașă presiune din punct de vedere al competitivității globale în ce privește costul energiei. Să ne gândim că în Statele Unite prețul este mai mic de jumătate din prețul gazelor naturale, de pildă, în Europa. Deci uh, trebuie să ne gândim și la sistemele de distribuție a energiei. Trebuie să existe o monitorizare din acest punct de vedere al situației. În ce privește accesul la materii primii? Există de asemenea un interes pentru acest domeniu, există situații critice în ce privește uh, accesul la uh, Um, metale rare la alte resurse care sunt greu de găsit, care, de pildă, se găsesc în China și trebuie să avem acces la ele. Costul um, furnizării lor este de asemenea esențial pentru industrie. Eu cred că negocierile um, tratatelor comerciale pe viitor și accesul la materii prime trebuie să se afle în centrul atenției. Și un alt subiect important este să valorificăm eficient resursele de care dispunem deja. Trebuie să existe din acest punct de vedere un concept al economiei circulare care uh, trebuie să ne permită accesul la echipamente, de pildă la echipamentul electronic, pentru că uh, toată lumea să aibă posibilitatea să îl folosească. În ce privește progresul tehnologic și inovația, Uniunea Europeană se află în ce privește performanțele în spatele Statelor Unite. Noi desfășurăm o activitate de cercetare substanțială, analizăm și situația competitorilor globali. Deci, este de asemenea un domeniu unde putem face mai mult și în ce privește programul uh, Noi Orizonturi, uh, trebuie să fie un subiect uh, care să se afle în centrul atenției. Există diferențe majore în ce privește performanțele în domeniul inovațiilor. În anumite domenii poate ne situăm mai bine decât Statele Unite, în altele nu. Avem rămâneri în urmă, deci din acest punct de vedere există decalaje care ar trebui să dispară. Noi investăm, investim mai puțin în ce privește cercetarea în domeniul manufacturier în comparație cu Statele Unite. Trebuie să vedem în cât din PIB-ul nostru este afectat cercetării. De asemenea, sigur că trebuie să atragem investiții private care să financeze cercetarea. So what we can recommend to be ce recomandăm să se facă din partea autorităților publice? Să se concentreze mai mult pe um, livrări, pe contractele publice de achiziții publice și pe tehnologie dezvoltată special pentru sectoarele cheie, cum ar fi sectorul de sănătății, securitate sau mediu sau energie. Acestea sunt teme care apar și în programul Europa 2020, dar în continuare mai sunt lucruri de făcut. O altă problemă ar fi că doctoratele, de exemplu, să se care se concentrează pe cercetare publică, de obicei ar putea să se concentreze și pe um, branșe industriale, pe scheme industriale, ceea ce ar putea să facă ambele branșe mai uh, atractive una pentru cealaltă. Lanțurile de producție și uh, uh, posibilitățile de a integra IMM-urile în aceste lanțuri acesta este, ar fi, de exemplu, promovarea integrării acestora în calitate de furnizori a companiilor uh, internaționale în domeniul inovării. Există o colaborare foarte bună între companiile mici, dinamice și cele mari care se ocupă deja de inovare. Mai există însă anumite sectoare care, deși au o productivitate de, destul de scăzută, uh, reușesc să rămână totuși competitive, deși uh, așadar nu au uh, o productivitate atât de evidentă. Antreprenoriatul este legat de integrarea IMM-urilor și de lanțurile de valoare adăugată la nivel global. Încercăm să stimulăm cât mai multe companii noi, dar ar trebui să ne concentrăm poate mai mult pe companiile care au potențial uh, și care există deja și să le susținem, de exemplu, pe cele cu potențial de creștere foarte mare, mai degrabă decât uh, să îi susținem pe oameni să creeze companiei uh, înșiși. În ceea ce privește piețele, piața unică este un subiect foarte important. În Uniunea Europeană o parte a fost deja realizată, însă mai rămân bariere care trebuie înlăturate. Totul va depinde însă de statele membre și de felul în care integrează sau implementează ele reglementările europene. Principiul recunoașterii reciproce a, reciproce a bunurilor și serviciilor este de asemenea un punct important care trebuie să fie rezolvat de către statele membre în diferite sectoare. La nivelul Uniunii Europene este nevoie să consolidăm legislația existentă mai degrabă decât să legiferăm uh, din nou și să simplificăm legislația care există. La piețele externe există în continuare un comportament protecționist destul de puternic și trebuie să ne concentrăm pe înlăturarea acestui comportament în următoarele negocieri uh, comerciale. Am ajuns la concluzii. Bun, în ceea ce privește cadrul administrativ și de reglementare, nu este nevoie de prea multă reglementare nouă, ci este nevoie de o consolidare și o îmbunătățire a ceea ce există până acum și trebuie continuat uh, e-government-ul și soluțiile digitale pentru a reduce sarcinile administrative pentru companii, pentru că acestea să rămână cât se poate de mici. Cam atât am avut de prezentat. Mulțumesc, spune președintele, foarte interesant, dar ne-ar place foarte mult să avem și o discuție, pentru că aceasta este întotdeauna cea mai importantă parte a reuniunilor noastre. În primul rând o să dau cuvântul coordonatorilor, trei minute fiecare. Domnul Carins, mai întâi. Mulțumesc foarte mult. Vă mulțumesc pentru, pentru această prezentare succintă. Cred că, într-adevăr, e foarte important uh, să ne concentrăm însă pe câteva puncte pe care aș vrea să vă pun câteva întrebări. Vreau să vă întreb uh, despre o privire de ansamblu în ceea ce privește diferența dintre situația din Europa și din Statele Unite. Vedem că Statele Unite sunt uh, în creștere și noi, din păcate, însă nu suntem într-o creștere evidentă, ci creșterea este destul de șchiopă, de destul de tare și merge încet. Întrebarea mea este care este diferența majoră dintre aceste două economii în mare și pe ce ar trebui să se concentreze legislația noastră pentru ca această diferență să fie înlăturată. Ați vorbit despre costurile energetice, dar știm că costurile energetice nu sunt singure cheia uh, pentru competitivitate. Rusia are mm, această cheie în mână și totuși nu este competitivă pentru că nu investește nicăieri, nu face să... ceea ce trebuie. Însă costul capitalului poate că este, sau costul forței de muncă, structura forței de muncă și a pieței muncii, impozitele poate pe, de care n-ați vorbit, sau uh, gestiunea antreprenorilor, uh, folosirea talentelor, accesul la piețe nu credeți că toate acestea, de fapt, uh, se reduc la faptul că, Marea, că Statele Unite sunt o piață unică pe când Uniunea Europeană nu este? Nu credeți că, de fapt, asta este ceea ce ar trebui să ne preocupe cel mai mult sau vedeți lucrurile diferit? Mulțumesc. Domnul Cofort, din partea SCD. Mulțumesc foarte mult pentru prezentarea dumneavoastră. Cred că ați subliniat anumite puncte foarte importante. Ați menționat la punctul 5, dacă nu mă înșel, că trebuie să fim în continuare parte a lanțului de valoare, valori globale. Cred că acesta este o cheie pentru competitivitate, într-adevăr. Poate că ați putea să ne spuneți mai multe despre acest punct, dacă eventual ne concentrăm pe el, poate găsim o soluție mai bună. Un alt punct, rata șomajului foarte ridicată în Europa. Ați vorbit despre nevoia de a avea un cadru profesionalist și foarte uh, bine organizat în Europa în ceea ce privește formarea tinerilor sau formarea adulților pentru formarea pentru tot uh, parcursul vieții. Uh, de multe ori în companii, de exemplu, sau pe piața muncii este necesară această formare și cred că este un punct foarte important. Ați putea eventual să ne spuneți mai multe despre potențialul de a obține mai multă cooperare pentru mm, formarea profesională, pentru formarea pe tot uh, durata vieții sau pentru alte proiecte similare. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Grobarcic, din partea ECR. Aveți cuvântul. Bun, mulțumesc. O să vorbesc în uh, limba mea maternă. Mulțumesc foarte mult, uh, în primul rând, uh, doamnă Silves, pentru această prezentare și pentru faptul că am putut discuta despre acest subiect astăzi. Dacă ne concentrăm pe concurența dintre Europa și Statele Unite ale Americii, ar trebui să ne uităm, zic eu, și la problema cercetării în ceea ce privește și cercetarea și competiția internă. Care este situ situația în uh, concurența, competiția internă pe domeniul industrial în Europa și care sunt efectele politicilor pe care le-am, luat, le-am avut până acum. Avem o politică comună agricolă, avem o politică comună a pescuitului, dar și o politică energetică oarecum um, împreună, dar uh, există o lipsă a altor politici comune care să poate să rezolve toate aceste probleme cu care ne confruntăm acum în economie. De exemplu, mă refer aici la industria maritimă, de exemplu, și economia maritimă, care a fost uh, eliminată din anumite țări cu totul, care nu mai există pur și simplu în anumite state membre. Acesta este una din uh, problemele cele mai grave ale Uniunii Europene, și anume că unele părți ale Uniunii, mai ales în Europa Centrală și de Est, se, pierde, se pierd baze industriale în favoarea altor uh, locații din Uniunea Europeană și ar trebui de aceea să ne uităm cu atenție la zonele din care au dispărut acest tip de economii. Aceasta, cred eu, creează o migrație și a forței de muncă pentru că oamenii caută locuri de muncă în această perioadă. Iată deci întrebarea mea. A existat o cercetare făcută în mod special pe tema acestor migrații industriale dintr-unele părți ale Uniunii Europene către alte părți ale Uniunii. Ne-am uitat mai atent la aceste probleme care sunt legate de dispariția unor industrii grele în anumite zone ale Europei pentru a se muta în altă parte, de exemplu în China? Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru întrebare. Acum, domnul Telicica, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Cred că altcineva trebuia să vorbească din partea ALDE. Eu am uh, vrut să particip la dezbatere, dar voi interveni mai târziu, dacă îmi permiteți. Yeah. ok. If you could ask you, madam, you take a floor. Yeah. <laughs> Okay, okay. Dacă doriți, puteți să luați cuvântul, doamnă. Mulțumesc. Mulțumesc pentru prezentarea excelentă. Vreau să vă pun două întrebări. Prima se referă la SUA. Din nou, vreau să fac o comparație pe care au făcut-o și antevorbitorii mei, dar vreau să mai uh, adaug un element și anume faptul că Statele Unite au avut politici care au fost de succes pentru a recâștiga industrii care se delocalizaseră în Asia. Ce a învățat din această experiență și cum vedeți dumneavoastră rolul nostru ca Parlament în aceste politici? A doua întrebare pe care vreau să vă pun se referă la industriile noi. Avem foarte multe industrii noi, le promovăm, uh, mă refer aici la inovare și cercetare, high-tech, clean-tech, dar majoritatea oamenilor uh, șomeri din Europa nu au calificările pentru a putea să intre în aceste domenii ale noii industrii. Ce am putea să învățăm din alte țări, din Statele Unite și din alte țări care au avut mai mult succes în această politică, pentru ca să facem o legătură mai bună între educație și programele de formare și locurile de muncă disponibile? Și cum vedeți rolul industriilor ca atare în această problemă? Mulțumesc, spune președintele. Îmi cer scuze pentru că nu v-am pronunțat numele Van Whitson, dacă nu mă înșel, din partea ALDE. Am pronunțat bine sau am pronunțat greșit? A, așa, așa, așa. Da, bine, m-ați înțeles că e vorba de dumneavoastră. Bine, mă bucur foarte mult. Din partea ALDE ați vorbit. Și acum, din partea GUE, domnul Silicerchis? Nu, nu este. Doamna Ernst, atunci. Äh, da, mulțumesc. Eu nu sunt coordonatoarea, dar coordonatorul nostru a venit acum. De aceea a durat un pic până am luat cuvântul. Am câteva întrebări. Prima întrebare. Ați vorbit și despre TIC mai mult, despre infrastructură, cum trebuie dezvoltată aceasta. Cred că Există o posibilitate destul de mare să creăm locuri de muncă în acest domeniu și aș vrea să vă întreb pe dumneavoastră ce ar trebui să facem în următorii ani concret, măsuri punctate, dacă puteți să ne dați câteva sugestii. Apoi, doi: Recunoașterea reciprocă a calificărilor transfrontalier. De ce durează atât de mult până se poate realiza acest obiectiv? Care e problema? E problema la statele membre? de ce e atâta întârziere și de ce nu se poate face ceva? Eu am discutat în regiunea mea de multe ori cu diverse persoane și văd că de multe ori toată lumea se plânge de această problemă ani de zile. Un al treilea punct la care nu v-ați referit este diferența de productivitate, care este enormă. Nu se poate vorbi de industria europeană la singular în uh, Europa există diferențe foarte mari în, între industrii, industrie dezvoltate și industrii foarte puțin dezvoltate. Deci diferențele sunt enorme. Chiar în țările care au fost uh, afectate de criză, de exemplu în Grecia și Cipru, unde considerați că ar trebui să se înceapă pentru a redezvolta anumite branșe industriale și pentru a crea un avânt pe care nu îl vedem momentan? Sau țări sărace, destul de sărace, precum România și Bulgaria? Care este strategia pe care o vedeți dumneavoastră posibilă pentru aceste țări, fie pentru cele care au trecut prin criză sau pentru țările foarte sărace, România și Bulgaria? On behalf of EFD. Mulțumesc. În numele EFD acum, domnul Borelli. Mulțumesc, domnule președinte. Relansarea industriei uh, europene în întregimea sa nu poate să se întâmple din cauza regimului de impozit diferit în uh, Uniunea Europeană. De exemplu, în uh, Italia există întreprinderi care sunt sufocate de toate taxele pe care trebuie să le plătească de asemenea, nu există nicio limită la toate sarcinile administrative pe care trebuie să le îndeplinească și ele și cetățenii. Cred că acesta nu este însă un singurul exemplu din Uniunea Europeană. Sper ca să se înceapă o gândire mai rațională despre cum se poate uniformiza problema fiscală în toate statele membre pentru ca să creăm într-adevăr o piață internă și care să fie competitivă și externă și să aibă aceeași bază de plecare. Am citit un studiu care spunea că este prioritar să se investească în industrie și cercetare și să se crească nivelul de competență al angajaților. IMM-urile însă sunt foarte, foarte afectate, resursele nu sunt uh, suficiente, abia sunt suficiente pentru ca să supraviețuiască pe o piață care este din ce în ce mai competitivă și din ce în ce mai puțin uh, oneroasă. Crede, cred că este necesar să se concentreze nu numai pe aceste probleme, ci și pe accesul la credite, după cum s-a spus, dar și pe finanțare și defiscalizarea acestor investiții care care sunt necesare, creând mai simplu accesul la aceste resurse pentru IMM-uri și trebuie eliminate orice sarcină birocratică și simplificat uh, timpul de acces la fonduri uh, și de la finanțări. Cred că un uh, antreprenor cu care am vorbit nu auzise niciodată de Enterprise Europe Network înainte să, și nici eu nu auzisem înainte să devin eurodeputat. Cum se face că aceste instrumente nu sunt cunoscute la către, de către cei care au IMM-uri? Mulțumesc! Thank you very much. Um... Mulțumesc. Acum, dacă îmi permiteți, o să-i dau doamnei Silvest cuvântul pentru ca să comenteze aceste întrebări și pentru ca să răspundă la ele. Vă rog, doamna Silvest. Mi-ați răspuns la o întrebare care este importantă din punctul meu de vedere. Este vorba despre industria în țările care au fost afectate în mod deosebit de criză, cum au fost Grecia, Ciprul, poate și alte țări mai sărace. Nu v-ați referit uh, la aceste probleme. Poate independent de studiul pe care l-ați făcut, dar este o, o chestiune esențială când vorbim de industrializare. Înainte de toate, această dezbatere demonstrează că trebuie să discutăm mai aprofundat, pentru că mie mi se pare că discutăm lucrurile prea superficial. În al doilea rând, ar trebui să valorificăm mai bine informațiile pe care invitatea ni le poate furniza. Care sunt costurile energetice pentru industrie? Ce înseamnă asta de fapt? Care este consecința? Asta înseamnă că trebuie până la urmă să dăm subvenții pentru industrie în sistemul european în continuare. Și în al treilea rând, cum putem rezolva ă, reglementările? Pentru că dumneavoastră spuneți că reglementările sunt Uh, prea complicate. Ce înseamnă asta? Mai puține legi noi? Uh, cum să fie ele transpuse în practică? Trebuie să găsim răspunsuri. Iar dacă toți vedem lucrurile ca dumneavoastră, ar trebui să acționăm pe viitor în consecință. Mulțumesc, următorul vorbitor, domnul Henke. Mulțumesc, aș vrea să atrag atenția asupra faptului că nu trebuie să ne comparăm cu alții, ar trebui să ne comparăm și între noi în interiorul comunității europene, pentru că, sigur, industrializarea um, nu uh, funcționează în uh, același mod pretutindeni în zona de sud-est european, nu se întâmplă lucrurile ca în țara din care provin eu. Um, s-ar putea întâmpla ca în Franța, Italia, alte țări, uh, industrializarea să fie foarte puternică, în același timp necesitățile pentru Germania să nu fie aceleași. Mulțumesc foarte mult, doamna eh, Libațca. Apreciez analiza făcută legată de inconvenientele actuale în ce privește industrializarea, dar trebuie să vedem cum putem stimula Uh, inovația, trebuie să existe recomandări care eventual să prevadă și niște stimuli fiscali uh, pentru ca cercetarea științifică să poată să progreseze. Uh, și ar trebui de asemenea să spunem că în domeniul achizițiilor publice trebuie de asemenea să analizăm și nivelul novator al ofertelor. Eh, eu cred că eh, trebuie pe de o parte să finanțăm mai bine știința și cercetarea, pe de altă parte eh, să vedem iarăși economiile, limitările în ce privește gospodărirea banilor să nu afecteze acest domeniu. Domnul Fedele. Mulțumesc foarte mult. Noi discutăm adesea ceea ce uh, avem, dar mai puțin ceea ce ne dorim să dobândim uh, și uh, ceea ce trebuie să se întâmple în anii următori. Iar dacă știm ce ne dorim, trebuie să vedem cum putem să facilităm de astăzi începând uh, realizarea obiectivelor. Deci uh, să nu avem doar o analiză a ceea ce am dobândit, ci ceea ce trebuie să fim capabili să realizăm în deceniile următoare. Pentru că în trecut Europa a avut poziții fruntașe în multe domenii industriale, dar constatăm acum că um, alte țări din alte zone ale globului devin din ce în ce mai puternice și uh, ne depășesc. Deci să vedem ce trebuie să dobândim pentru ca industria europeană pe viitor să ocupe din nou locuri fruntașe. Mulțumesc foarte mult, doamna Toer. Mulțumesc, domnule președinte. Aș vrea să mă întorc la tema care mi se pare foarte importantă, printre altele, cu privire la disponibilitatea resurselor. Ați spus că în ceea ce privește accesul la credit, uh, unele țări uh, au, uh, sunt aici, au uh, situație critică, o situație particulară, de exemplu Spania și Italia sunt în această situație, dar aici e vorba de accesul la creditele bancare. Eu aș vrea să vorbesc despre disponibilitatea de resurse chiar la nivel public. Și ați spus, la, ați spus la un moment dat că la, în America relansarea a venit și de la o investiție publică în cercetare, pe lângă cea privată, mai ales în, cerceta, în sectoarele mari de cercetare care pot fi interesante și pentru mediu, pentru siguranță în general la nivel public. Ce se poate face mai mult mult în Europa. Nu știu dacă ați uh, analizat cazurile pe care le avem, de exemplu, în Europa, în care avem probleme. Poate puteți să ne dați câteva sfaturi, pentru că este o temă foarte importantă și fiind dat că resursele nu sunt multe, trebuie să studiem toate instrumentele financiare care ar avea un efect de pârghie, multiplicator de resurse și o împletire a acestora cu cele private. Ce am putea să facem mai mult și din studiile pe care le-ați făcut, care sunt practicile bunele practici care ar putea să fie bune în Europa? Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Ghere, care cuvântul acum. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Când vorbim despre industrie, ar trebui înainte de toate să facem o distinție între industria pe scară largă, marile relații, industria corporatistă și, pe de altă parte, industria locală, industria independentă care încă nu face parte din marile rețele industriale. Acest tip de industrie nu are acces la resurse financiare corespunzătoare, dar, pe de altă parte, își poate baza producția pe tradițiile locale, pe piețele locale. Eu cred că este un mare decalaj între aceste două domenii în Uniunea Europeană. Președintele, mulțumesc. mulțumesc. au lucrurile. Aș dori, în primul rând, să vorbesc despre niște date pe care le văd la pagina 85 a din care reiese că 55% din locurile de muncă din Spania provin de la IMM-uri, cum 65% din uh, plus valoare. Dar la pagina următoare ni se spune că una din problemele pentru creșterea din Europa și în Spania mai ales este accesul Mulțumesc, domnule președinte. Am vorbit despre prețurile la energie și despre uh, ceea ce se întâmplă din acest punct de vedere în America. Dar eu cred că am pierdut esența, pentru că în America lucrurile uh, s-au redresat foarte repede datorită unor prețuri foarte competitive uh, la energie, în timp ce revigorarea în Europa se produce uh, foarte lent datorită prețurilor uh, care aproape pretutindeni uh, sunt excesive în ce privește resursele energetice. Deci avem nevoie de noi politici, dar trebuie de asemenea să ne gândim la nivelul acestor prețuri. Mulțumesc foarte mult, stimați colegi! După cum vedeți, subiectul este deosebit de pasionant. Eu vă propun să amânăm voturile cu 15 uh, minute, pentru că alți șase colegi doresc să intervină și este nevoie și să acordăm invitatei noastre timp să răspundă la ele. Deci, dacă sunteți de acord, putem începe voturile cu o întârziere de 15 minute, pentru că este un subiect deosebit de interesant pentru noi toți, cum putem constata. Deci, domnul Turmes din partea verzilor dorește să intervină și domnul Rubi. În legătură cu regulamentul, domnule Rubec, da, aș fi vrut să vă rog uh, să începem voturile la ora 10 și după voturi să continuăm uh, dezbaterea. Cred că ar fi varianta cea mai simplă uh, să avem voturile la 10 și după aceea să continuăm dezbaterea noastră. Intervenție. Bun. Bun, putem să să uh, Uh, fim de acord și cu această formulă, dar trebuie să vă amintiți că poate și uh, o parte dintre cei care doresc să intervină uh, sunt presați de timp. Bun, deci dacă dumneavoastră preferați să uh, votăm acum, bun. Întâlnirea coordonată coordonatorii eh, vor trebui să decidă cum trebuie să abordăm o asemenea problemă pe viitor. Astăzi, deci, vom vota la ora 10, pentru că poate mulți colegi trebuie după aceea să se dedice altor obligații, dar este absolut necesar să fie prezenți la vot. În următoarea întâlnire ca coordonatorilor vom decide pentru viitor cum să procedăm. Deci o întreb pe invitata noastră dacă este vreo problemă. Ați putea să beți un ceai în timp ce noi votăm. Bun. Să trecem atunci la voturi. Full agreement. Uh,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 în grupul pe, pe domnul Băni locuiește pe domnul Lewandowski. Vom avea numărul adecvat de votanți. Bun. Asta este totul. Putem începe. Subiectul este bugetul general al Uniunii Europene pentru exercițiul financiar 2015, toate secțiunile. Stimați colegi, dacă aveți obiecții sau observații în documentele dumneavoastră. Dacă acolo este specificat că avem vot electronic, va fi obligatoriu să aveți cartela de vot la dumneavoastră, pentru că din când în când va fi nevoie și să verificăm rezultatul voturilor, iar votul final întotdeauna este un vot electronic. Deci vă rog să rețineți acest lucru și pentru viitor. Bun. De atunci să trecem la vot. După cum vedeți, avem o serie întreagă de amendamente. Uh, patru, uh, cu patru cifre. Voi citi ultimele două cifre. Deci, în loc 5906, voi spune doar 06. În cazul următor, 0001. Pentru că putem identifica fără probleme care este amendamentul următor în baza ultimelor două cifre și în felul acesta ne va fi mai ușor să ne descurcăm și, bineînțeles, votăm pentru, împotrivă sau ne putem abține. Reguli foarte simple. Să trecem la amendamentul 06. Cine este pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 00 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 01 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Numărul 9 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Se retrage, domnul Rubric, 1-6. Uh, Iar acum trecem la 9-4, domnul Tajani. Pentru, împotrivă, abține, se adoptă. Trecem la 00. Vot pe părți. Prima parte și partea a doua. Întâi prima parte. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Partea a doua. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem la 9.5. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 01. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 6-0. Pe... Nu. Pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 02 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 07 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 92 identic cu 5 nu, 03 pentru Împotrivă. Abțineri se adoptă. 09 pentru. Împotrivă. Abțineri se respinge. Domnul Rubic și Buzec. Amendament comun pentru? Împotrivă? Abțineri? Se adoptă. 1-0 pentru? Împotrivă? Abțineri? Se respinge. Și acum 05. Amendament Pusec. Taiani și-a retras amendamentul. Amendamentul Taiani a fost retras. Deci 05 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 97 pentru, împotrivă, abțineri, verificare electronică. S-a deschis votul. S-a închis votul. Se adoptă. Trecem acum la 07 și 18 uh, care sunt identice. Treizeci și șapte pentru șaisprezece împotrivă. Bun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 împotriva abțineri se adoptă. 1.6 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1.7 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 1.8 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Împreună 1.9 și 2.0 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2.0 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2-1 pentru, împotriva abțineri, abțineri se adoptă. 2-2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2-3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2-4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 2-5 și 2-1 pentru, împotriva abțineri se adoptă. 2622 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 27 pentru și 23 împreună, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 28 și 24 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 29 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 30 și 25 împreună pentru, împotriva abțineri se adoptă. 3.1 și 2.6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 11 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Trecem acum la 3.2 și 2.7 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3.3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 3.4 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 12 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 36 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 37 pentru, împotrivă abțineri se adoptă. 38 pentru, Împotrivă abțineri se adoptă. 5-9. Pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 3, 9 și 2, 8 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4, 0, 2, 9 împreună pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4, 1, 3, 0 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4, 2 și 3, 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4, 3 și 3, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4, 4 și 3, 3 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4, 5 și 3, 4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 4, 6 și 3, 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 47 și 36 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 48 și 37 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 49, 38 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5039 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 9-8 pentru, împotrivă, să verificăm electronic. S-a deschis votul. 9-8. Un vot din partea ALDE este în plus. Vă rog, unul dintre dumneavoastră și de asemenea două voturi de la PPE sunt suplimentare, deci va trebui să schimbați ceva la ALDE și PPE. Bun, acum la ALDE e în regulă și la PPE este în regulă. Bun. S-a închis votul. Deci, vedeți rezultatul acum. Se adoptă. 06 pentru pentru împotrivă abțineri se adoptă. Verificăm bine, verificăm electronic. S-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, un vot în plus de la PPE. Și două voturi prea mult din partea grupului SID. Doamne Dumnezeule, ce plăcere aveți să votați! Da, nu e ușor. Bun, e foarte important. Un vot în plus la grupul SID în continuare. Doamna Toia, bun, acum e în regulă. Un vot de la PP e prea mult. Bun, e în regulă. Deci putem încheia acum și să adoptăm după cum constatați. Trecem la 51. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 52 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1, 4 și 5, 3 împreună. 1, 4. 1, 4 îmi cer scuze. Nu împreună. Nu. Am greșit. Votăm separat. A fost o informație greșită în lista mea. 1-4. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 5-3. Pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. 1-5. Pentru? împotrivă, abțineri, se respinge. 5-4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5-5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 5-6 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 0-4 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 05 pentru, împotrivă, abțineri. Ar trebui să verificăm. 05. Vot electronic s-a deschis votul. Dacă a votat toată lumea, da, chiar uh, ceva în plus de la PPE. Un vot în plus. Deci este clar că toată lumea a votat, chiar prea mulți. Bun, acum e regulă, să verificăm. Se adoptă cu diferență mică. 57 și 40. Pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5, 8, 4, 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 5, 9, 4, 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 6, 0 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, 1, 4, 3, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, 2, 4, 4, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6, 3, 4, 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 6-4 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6-5 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6-6 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6-7-4, 6 eh, pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6-8-4-7 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6-9-4-8 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 6, 9, 4, 8, pentru, 7049 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 71 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 72 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 73 50 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 7451 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 75 pentru adoptat. 762 cine pentru împotriva abțineri se adoptă. 743 pentru împotriva abțineri adoptă. 74 pentru împotriva abțineri se adoptă. 79 pentru împotriva abțineri se adoptă. 80 pentru împotriva abțineri se adoptă. 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. H2 pentru împotriva abțineri se adoptă. 8, 3, 55 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 84, 56 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8, 5, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8, 6, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8, 7, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8, 8, pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 8-9 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. O, următorul se adoptă 8, 03. Vreți verificare? Bine. 02. 02. Verificăm 02 electronic. S-a deschis votul. Too many. Still SMD. Prea mulți de la S și D. 02 am uh, votat, verificăm. Se adoptă. 03 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm. S-a deschis votul. PP-ul, foarte bine, acum e mai bine. Și rezultatul este, se adoptă. 9-0. cine pentru? E o problemă tehnică? Uh, that um, we should... Uh, is a technical problem. Is a technical problem. 33. So we should... Uh, e o problemă tehnică, spune președintele?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 e pe ecranele noastre, nu este la fel pe ecranul dumneavoastră, nu se știe de ce. Deci, pe, document, pe ecranele mici e corect. Bun. Trecem la 9-0. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9-1. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 1-3. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 9, 2, 5, 7 împreună. Pentru, împotriva, abțineri se adoptă. 9, 3, 5, 8 pentru, împotriva, abțineri se adoptă. Vot final, electronic. S-a deschis votul. PPE, prea mulți. Creșteți, sunteți în creștere. Unul în plus. Care este rezultatul? 45 pentru, 5 împotrivă, 11 abțineri. Așa că am terminat acest vot oarecum complicat și acum avem un vot foarte scurt. Al doilea pe listă, piața unică europeană pentru comunicările electronice, vreau să vă informez de ce acest vot este foarte important. Conformitate cu regula 73, majoritatea membrilor trebuie să voteze pentru mandatul echipei de negociere, care trebuie să fie adoptat. Deci 33 de voturi sunt necesare, va fi un vot electronic. Avem nevoie la acest vot de 33 de voturi. 34, pardon, mi se spune, 34 de voturi care este majoritatea. Avem 67 de membri în comisia noastră, avem nevoie deci de 34 de voturi pentru care ar fi suficient pentru a valida. Putem să așteptăm după aceea, bineînțeles, poziția Consiliului și mandatul Consiliului, dar trebuie să fim pregătiți. Vreau să vă mai amintesc de asemenea și că Parlamentul European în legislatura anterioară, în aprilie 2014, a adoptat prima, poziția sa din prima lectură, iar uh, decizia din comisia noastră a fost cea care s-a adoptat în prima lectură. Deci, pe 22 iulie, acum șase săptămâni, așadar, s-a aplicat regula 229 din uh, regulamentul de procedură, pentru a confirma poziția noastră din prima lectură, care este poziția pe care au hotărât-o cei din legislatura anterioară. În același timp, doamna del Castillo a fost reconfirmată ca raportor pentru acest raport. Doamna del Castillo a fost raportor și pe, în legislatura anterioară, bineînțeles. Acum votăm, deci, mandatul echipei de negociere. Ce înseamnă echipa de negociere? Înseamnă președintele comisiei, raportorul, raportorii din umbră și ar mai putea fi și persoane suplimentare pe această listă, conformitate cu regula 54. Deci nu este o echipă foarte mare pe total. Permiteți-mi însă să vă amintesc un lucru foarte important de asemenea, și anume că președinția italiană consideră că acest dosar este o prioritate și lucrează pentru a găsi un mandat pentru poziția Consiliului cât mai repede. Dar noi suntem cu un pas înainte, vom fi pregătiți pentru negocierile care vor urma. Suntem uh, gata, deci trebuie să votăm pentru mandat, trebuie să votăm pentru compu compunerea și compoziția echipei noastre de negociere. Așadar, înțeleg că totul e clar și propun de aceea să votăm și s-a deschis votul. <coughs> PP-ul crește. Too many. Okay. Okay. Let us check. The vote is closed. Se verifică votul. S-a închis votul. 55 pentru, 2 împotrivă, 4 abțineri. Bun. Putem să continuăm acum dezbaterea. We continue the debate. Uh, if I may ask our speaker... Aș vrea să o rog pe doamna vorbitor, după două cafele sau câte ori fi fost, doamna Silvest, să ne vorbească. Eu sigur o să fiu bolnav în două zile, știu foarte bine acest lucru pentru că am fost foarte aproape de dumneavoastră, dar vom termina reuniunea cu bine. Uh, if anybody would like to leave the room, Dacă cineva dorește să părăsească sala, vă rog să o faceți cât se poate de repede. Ne-ar place să stați toți cu noi mai departe, dar acum este momentul să hotărâți. I would like to say, please stay with us, but... Aș spune mai degrabă, vă rog, rămâneți cu noi, dar este alegerea dumneavoastră, bineînțeles. Okay, okay. So Let us finish our discussions. Haideți să ne încheiem discuțiile la punctul anterior într-o discuție în care rămăsesem. Our lady is very happy having the mandate. <laughs> okay, let us start. I understand that uh, Mr. Turm am înțeles că domnul Turmes ar dori să spună câteva cuvinte din partea verzilor. Nu am avut poziția verzilor până acum. Aveți cuvântul. Da. Vreau să vă pun o întrebare. Am citit pe scurt concluziile dumneavoastră și vreau să vă întreb dacă este adevărat că în acele țări precum Danemarca, în care avem prețuri destul de ridicate la energie, Faptul că prețurile sunt atât de ridicate, mai ales la curent, are și un efect pozitiv și anume că industria, și așa o demonstrează și statisticile, este mai eficientă. Deci combinația dintre prețuri reale cu o internalizare a acestor servicii a dus la o mai bună eficiență energetică în uh, industria daneză. Este adevărat că industria este mai competitivă din acest motiv decât acele țări care oferă curentul la prețuri foarte scăzute artificial și ne, atunci neglijează eficiența energetică. Mulțumesc. Domnul Beautycofer are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să mă concentrez doar pe un aspect al acestui studiu care a fost menționat și de alți colegi, uh, și anume accesul la finanțare. Atunci când mă uit la concluziile acestui studiu, se vede că experiența IMM-urilor este că exact aceasta este problema cea mai mare pe lângă a găsi clienți. Deci, conform cu datele dumneavoastră, care sunt mai importante, este mai important acest subiect decât toate celelalte pentru IMM-uri, sunt și puțin dezamăgit să văd că nu există atât de multe propuneri concrete în acest studiu, așa cum ne-am fi așteptat, față de cum se poate schimba situația aceasta. De altfel, comisia noastră s-a opus la două propuneri care fuseseră prevăzute pentru îmbunătățirea inovării în rândul IMM-urilor și, din păcate, nu s-a ajuns la această concluzie. Cred că s-a discutat deja destul de mult despre aceasta. Ați vorbit și de securitizare, dar nu ați menționat folosirea fondurilor regionale, nu ați menționat uh, creșterea care ar putea veni din ajutoarele de stat sau uh, excepțiile pe blocuri sau alte sau pe regiuni și n-ați menționat alte tipuri de finanțări. Tot felul de idei, uh, o piață a obligațiunilor pentru IMM-uri, toate aceste puncte lipsesc și mi se pare că este un studiu cât se poate de neambițios pentru a rezolva problema majoră cu care ne confruntăm. Mulțumesc. Doamna Grostet are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt... Vreau să vorbesc foarte pe scurt, pentru că doamna Silvest ne-a prezentat toate condițiile care erau necesare pentru a relansa creșterea prin intermediul industriei. Dar dacă vrem să vorbim de competitivitatea industriei, atunci Aș vrea să vă pun o întrebare. Care sunt măsurile care ar trebui luate în acest proces decizional la nivelul european pentru a favoriza tocmai competitivitatea industrială? S-a vorbit de tot felul de elemente necesare pentru creșterea industrială, dar nu s-a vorbit de procesul de decizie la nivel european. Ce ar fi imperativ să decidem pentru a favoriza competitivitatea industrială. Mulțumesc! Mulțumesc. Domnul Silicotis are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. În ultimii ani s-a discutat foarte mult de faptul că creșterea în economia reală ar trebui să fie vizibilă pentru a putea să creeze locuri de muncă. Dar nu se văd destule măsuri în momentul de față, mai ales pentru Europa de Sud. Am senzația de asemenea că dezindustrializarea este de fapt la ordinea zilei. Însă sectorul bancar este susținut în continuare și mai multe institute de credit de asemenea. Ar trebui să ne uităm de aceea la situație mai îndeaproape și poate puteți să ne faceți niște recomandări pentru a putea lua măsuri care să fie favorabile și IMM-urilor, mai ales în Europa de Sud. În 2012 am avut o discuție destul uh, de importantă și la Comisie și la Consiliu despre ajutoarele de stat. Într-adevăr, Uniunea Europeană pentru a putea fi competitiv în fața Chinei sau a altor uh, actori mondiali, ar trebui să își revizuiască ajutoarele de stat, mai ales pentru IMM-uri. Mulțumesc, domnul Landdorf. Mulțumesc. Cred că în uh, situația actuală pentru stabilitatea industriei europene ar fi să oprim războiul din Ucraina. pentru că există amenințarea um, nefuncționării tehnice a băncii centrale a, în Ucraina din cauza acestui război și de aceea trebuie să oprim acest război cât se poate de repede. A doua problemă pe care vreau să o menționez este amenințarea crizei energetice în Ucraina. În 40 de zile, vom ajunge la o lipsă de energie clară în uh, aprovizionarea cu energie pentru Ucraina. Deci, aprovizionarea cu energie pentru cetățeni și pentru industrie va fi în pericol. Trebuie să vă spun că nu poate să fie să vină nicio soluție din uh, tăierea pădurilor sau din folosirea excrementelor de animale pentru combustibil sau altor uh, biocombustibili. Important este să contribuim uh, din partea comunității internaționale pentru a opri acest război, pentru că este o amenințare la stabilitatea regiunii și va fi o sarcină care se va simți pe termen lung și în economiile noastre. Mulțumesc foarte mult, domnul Piper. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte multe impulsuri pozitive regăsim în acest studiu. Vreau însă să vă atrag atenția asupra unui punct pe care l-a menționat și domnul Beautycoofer. Dacă se pune atât accentul din partea verzilor pe fondurile structurale, pe chestiuni care nu se regăsesc în acest uh, studiu, nu pot să spun decât că o, o subvenție care se plătească, plătește, de exemplu, în Europa de Sud pentru instalarea unei întreprinderi nu se plătește decât o dată. În schimb, locația respectivă rămâne pentru ani de zile. Mai importantă este de aceea infrastructura, piețele, mai importantă este conectarea din punct de vedere al transporturilor. Deci, există puncte pozitive în acest studiu. Un lucru însă mă frapează și anume o tratare incorrectă a investitorilor. Dacă am în Europa de Sud aceeași idee ca și pe, în Europa de, ca și în Germania sau în Polonia, atunci trebuie să plătesc în Europa de Sud de două ori mai multe costuri de credit decât în alte țări pentru această idee, dacă vreau să o implementez. Și deci, politica de dobândă joasă a BEI nu a ajuns până la rândul, până la nivelul IMM-urilor. Deci avem nevoie de instrumente suplimentare, mai ales pentru industria din Europa de Sud-Est, pentru IMM-urile care au foarte multe costuri de credit pentru ca să le ajungă aceste facilități. Nu vorbesc aici de programe de facilitare, ci vorbesc de investiții care trebuie asigurate prin intermediul băncilor. Și cred că trebuie să facem ceva cât mai repede în acest domeniu și îmi lipsește momentan în acest studiu. Mulțumesc. Mr. Tajani. Domnul Tajani are cuvântul acum. Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că acest studiu este foarte important. În primul rând, pentru că se discută din nou, după foarte mult timp, de, despre politică industrială. Cred că pentru a putea avea o nouă politică industrială, trebuie să se utilizeze ceea ce s-a făcut deja în fosta legislatură a Parlamentului și ceea ce s-a făcut de către Comisie. De fapt, am adoptat o strategie de politică industrială care se chema Industrial Compact, pact industrial. E vorba de investiții de 150 de miliarde de euro pentru economia reală pentru a renova politica industrială, a o relansa. Unele răspunsuri la întrebările care s-au pus de către colegii noștri sunt deja conținute în documentul Comisiei, strategia Comisiei care a fost de altfel și adoptată de către Parlamentul European. Eu cred însă că trebuie să mergem înainte în această direcție și să facem tot posibilul pentru ca în această legislatură, folosind studiile pe care le avem sau activitățile unei comisii care este acum uh, președ... care a fost prezentată de către un fost președinte al Parlamentului European, dar trebuie să folosim și documentele pe care le avem uh, în Consiliu. Deci, cred că Parlamentul poate să devină un element cheie și să ia măsuri importante uh, pe lângă audierele pe care le vom face pentru comisarii noi, dacă vom avea un comisar care să se ocupe de politica economică, ar trebui să insistăm și în acest domeniu al economiei reale, de exemplu, pentru ca această latură să fie susținută. Propunerea mea a fost deja susținută de către Parlament și anume de a avea pe lângă Consiliul Ecofin un Consiliu de Economie Reală, pentru economia reală. Consiliul de Competitivitate actual uh, este mai degrabă o reuniune de ambasadori uh, sau riscă să devină una. Deci trebuie să existe o contrabalansare în, uh, de, pentru, de un for, de către un for microeconomic. Zic că, eu zic de aceea că este nevoie de un Consiliu pentru economia reală care să ia decizii care să fie contrabalansate de către cele pe care le ia Consiliul Ecofin la nivel macroeconomic. Mulțumesc! Thank you.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 Da- Președintele, vă mulțumesc, domnule director. Și acum, intervenții de câte două minute din partea grupurilor politice, fie coordonatorii, fie altcineva. Domnul Boni din partea PPE. Thank you, Mr. Chairman. Mulțumesc, domnule președinte. Domnule director, Înțelegem cu toții care este rolul crescut al necesității de a face față provocărilor cibernetice și uh, este clar că odată cu dezvoltarea tehnologică ne vom confrunta și cu noi forme de atac din partea hackerilor și al uh, infracționalității cibernetice. În ce privește cloud computing-ul, rețelele energetice, sistemele bancare, protecția datelor, există um, diverse aspecte legate de respectarea confidențialității a sistemelor de um, garantare a sănătății inclusiv uh, pe cale electronică. Deci ENIS asigur că are datoria să răspundă la toate aceste provocări. Ca atare noi trebuie să uh, susținem construirea unui cadru mai adecvat de funcționare pentru ENISA, dezvoltarea agenției ENISA și uh, bazarea activității pe o legislație mai bună. Am câteva întrebări legate de implementarea directivei privind siguranța rețelelor, siguranța cibernetică și a posibilelor bariere pe care diverse state membre eventual le pot crea. În cazul acesta ar putea să existe un risc ca această directivă să fie implementată. În al doilea rând, ce susținere credeți că ar putea fi benefică din partea Parlamentului pentru ca această directivă să devină un instrument Uh, realist în schimbarea informațiilor între părțile direct interesate din statele membre. În al treilea rând, cum vedeți dumneavoastră rolul legislației europene uh, în contextul acestei directive privind siguranța rețelelor și uh, regulamentul privind protecția datelor și uh, regulamentele privind uh, tranzacțiile electronice în cadrul pieței interne. Această legislație îmbunătățește situația și cum ar putea această nouă legislație să consolideze rolul ENISA. În al patrulea rând, ce fel de uh, susținere instituțională uh, vă doriți dumneavoastră în următorii ani? Dacă vă gândiți la alerta uh, rapidă în ce privește identificarea noilor probleme la adresa securității. Și o ultimă întrebare. Puteți să ne spuneți câteva cuvinte în legătură cu Uh, acest uh, rol uh, fantastic în ce privește cooperarea prin design. Mulțumesc, spune președintele, dar trebuie să ne respectăm timpul de intervenție. Din partea grupului, doamna Dali, din partea grupului S și D nici o problemă. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule director executiv, pentru prezentarea dumneavoastră și pentru raportul dumneavoastră. Voi analiza lucrurile mai în detaliu. Noi uh, credem că în perioada relativ scurtă de viață acestei agenții a adus o contribuție esențială pentru siguranța rețelelor. Pe de altă parte, credem că această agenție trebuie să uh, își uh, îmbunătățească uh, structura pentru a face față riscurilor la domeniul cibernetic. Noi cunoaștem din acest punct de vedere o serie întreagă de fenomene care constituie provocări și riscuri și aș vrea să știu cum veți putea face noilor față veți putea face față noilor provocări. Cum credeți că agenția va putea să contribuie în mod eficient la siguranța rețelelor, la siguranța cibernetică în Uniunea Europeană, dar și pe plan mondial, ați identificat uh, noi provocări cu care vă confruntați dumneavoastră și ce uh, doriți să întreprindeți pentru a face față acestor provocări. Există deja din acest punct de vedere un plan, doriți să lansați o strategie care să poată să protejeze inclusiv pe copiii noștri în lumea virtuală. Și uh, în ce privește piața internă pentru produsele de securitate, um, Spuneați că uh, nu există un echilibru pentru că există din acest punct de vedere uh, o concurență acerbă din partea Statelor Unite, dar cum puteți dumneavoastră contribui la echilibrarea uh, relațiilor din acest punct de vedere? Mulțumesc, doamnă Dali, pentru că ați respectat timpul de intervenție. Doamna Ernst are cuvântul. Mulțumesc, nici mă așteptam să îmi dați cuvântul atât de repede. Pe mine mă interesează întreaga problematică legată de siguranța internetului, în perspectiva experiențelor din ultimele luni și ultimii ani, pentru că noi știm că a existat aici o activitate de spionaj din partea Agenției Naționale a Statelor Unite, dar știm că toate serviciile secrete, de fapt, sunt implicate și, ca atare, nu mai putem garanta confidențialitatea datelor cetățenilor. Deci, am impresia că este un fel de luptă ca între David și Goliat. Care este, din acest punct de vedere, uh, punctul dumneavoastră de vedere în contextul sigur uh, al uh, securității cibernetice. Suntem oare destul de dotați și de puternici pentru a face față tuturor acestor provocări? Aceasta este prima întrebare. Cea de-a doua este legată de uh, pachetul protecției datelor, care se află acum pe masa Consiliului, care uh, analizează și analizează uh, și în cadrul unui regulament uh, de ordin general mă întreb care sunt din punctul dumneavoastră de vedere elementele esențiale prin care ar trebui să ne impunem în cadrul dialogului tripartit pentru că sigur negocierile vor fi acerbe și da, eu sunt uh, și membră a Comisiei Libe și știu cam uh, cum arată lucrurile. Din partea grupului EFDD, domnul Dario Tamburano. Buongiorno. Bună ziua. Am și o întrebare cu privire la siguranța tuturor cetățenilor uh, europeni. Vreau să știu, tocmai pentru că unii dintre noi suntem noi aici, care sunt prevederile care s-au uh, hotărât pentru a putea uh, in, pentru a putea uh, implica ENISA și în fenomenele de spionaj și ciberspionaj, spionaj, cum s-au întâmplat cele din, uh, ale NSA-ului sau a, a Serviciului Britanic de Spionaj, uh, totuși o țară din Uniunea Europeană. Pentru că foarte mulți cetățeni și foarte mulți antreprenori au avut de suferit din cauza acestor spionaje și ciberatacuri. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru intervențiile dumneavoastră, iar acum uh, deschid lista vorbitorilor și pentru celelalte intervenții. Și primul pe lista mea este domnul Heller. Cred că întrebările esențiale au fost deja formulate. Aș dori să vă mulțumesc în numele Comisiei ITRE pentru activitatea dumneavoastră, să vă spun că apreciem foarte mult faptul că dumneavoastră sunteți director al acestei agenții și nu este o politețe pe plan european, dar vreau să spun că noi timp de trei ani și jumătate ne-am luptat cu statele membre pentru noul mandat al agenției ENISA. Am încercat să-i consolidăm poziția, am încercat să îi punem la la dispoziție un buget mai substanțial și au existat încercări masive din partea unor state membre să limiteze activitatea ENISA din punct de vedere financiar, dar și din punct de vedere organizatoric. Dar eu cred că este acum un uh, rezultat pozitiv comun al Comisiei, al doamnei comisar Cross și al Parlamentului pentru ca ENISA să fie mai bine dotată inclusiv din punct de vedere financiar și organizatoric. Și vreau să spun că lucrurile s-au uh, dezvoltat din acest punct de vedere dincolo de pozițiile eh, strict legate de orientările eh, grupurilor politice, pentru că este important și pe viitor ca ENISA să beneficieze de sprijinul nostru și cred că în acest sens trebuie să continuăm discuțiile cu statelor membre, inclusiv, statele membre, inclusiv în ce privește o reglementare legislativă mai adecvată. Doream să subliniez acest lucru. Președintele, mulțumesc foarte mult, stimate coleg. Doamna Neuenhausen, Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, domnule Helmreich, pentru prezentarea dumneavoastră. Spuneați că singura constantă în ce privește siguranța cibernetică este schimbarea rapidă. Sunt absolut de acord cu dumneavoastră că în zilele acestea și schimbarea se schimbă de la o zi la alta. Deci, uh, în ce privește responsabilitățile dumneavoastră în următorii cinci ani, ă, trebuie să găsiți soluții, trebuie să dobândiți cunoștințele necesare. Ă, înțeleg că sunteți încrezători, dar vreau să vă întreb pe ce se bazează optimismul dumneavoastră și această încredere vis-a-vis -vis de toate aceste provocări. Pentru că există și ă, persoane rău intenționate care atacă uh, Um, lumea virtuală. Deci, care sunt standardele de siguranță pe care putem să le implementăm și cum putem să-i obligăm pe toți să le respecte? Deci, ce alte soluții aveți în vedere în uh, combaterea uh, acțiunilor hackerilor? Uh, colaborați cu Europolul din acest punct de vedere sau obțineți și alte informații din alte surse. Mulțumesc doamnei Van Nieuwenhausen. Mai dorește cineva să ia cuvântul din uh, rândul membrilor noștri? Nu, constat că nu. În cazul acesta vă dau cuvântul, domnule Hembrecht. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc foarte mult și pentru întrebările pe care mi le-ați spus uh, deputaților, mulțumesc pentru susținerea, în primul rând, pe care mi-ați acordat-o din ultimii ani. Așa cum a spus și domnul Eller, a trecut ceva timp până când am putut să îmi uh, exercet acest mandat uh, în care vom intra, deci, acum și pe care voi Sper să-l pot continua cât mai mult până, pentru ca să pot și extinde acest mandat uh, când va fi vorba de așa ceva peste câțiva ani, până în 2018. Am început cu uh, întrebarea care mi-a fost uh, pusă cu privire la directiva în domeniu. Cred că în domeniul uh, antreprenorial întotdeauna trebuie să ne gândim mai întâi ce se poate face prin autoreglementare și când parlamentele și guvernele trebuie să intervină. Uh, Experiența din perspectivă guvernamentală, deci a unei agenții, arată că nu s-a făcut destul în statele membre și în industrie. Deci, ceea ce aș vrea să menționez eu sunt trei puncte care cred eu sunt foarte importante pentru directivă. În primul rând, structura guvernamentală din Europa. Aceasta ar însemna că este foarte important ca în toate statele membre să existe o structură pentru managementul de criză și pentru situații de uh, Uh, conflict. Au existat foarte multe incidente la nivel tehnic în ultimii ani. Avem uh, am avut uh, chiar un exercițiu comun cu Statele Unite în ceea ce privește aspectele tehnice, vom face progrese. Am avut și o, un eveniment uh, tot din punct de vedere tehnic foarte important în care am încercat să găsim uh, răspunsuri rapide la problemele tehnice. Însă întrebarea pe care trebuie să ne opunem este ce se întâmplă în cazul unei crize de IT, care este comisarul, de exemplu, care trebuie sunat uh, noaptea pentru ca să reacționeze la așa ceva. În această structură lipsește o persoană de contact în toate statele membre. Aceasta este una din probleme. Apoi, în ceea ce privește raportarea incidentului, avem altă problemă, și anume că dacă vorbim despre raportarea incidentului, o experiență simplă arată că dacă vrem să luăm o decizie la nivel parlamentar, este nevoie de date, este nevoie de informații statistice. Deci ceea ce facem noi este, în ceea ce privește cadrul uh, telecomunicațiilor pe care îl avem, uh, avem o uh, raportare a incidentelor, un sistem de raportare a incidentelor uh, din partea providerilor uh, de infrastructură și publicăm aceste incidente la sfârșitul anului sau incidente din anul trecut. Însă, dacă ne uităm la această problemă, se ivește o altă întrebare și anume ce știm de fapt cu adevărat despre infrastructura critică. În sectorul bancar sau în sectorul financiar am stabilit bazele pentru reglementare, însă în general nu prea există informații disponibile pentru ce fel de date ne-ar trebui pentru a putea raporta ceea ce se întâmplă. Deci un alt punct important este raportarea incidentelor. Și un al treilea punct, și cred că acesta este cel mai dificil, este schimbul de informații. Schimbul de informații, de exemplu, în, a, în anumite comunități funcționează pe bază de încredere, adică aceasta înseamnă că există niveluri diferite de securitate informatică în statele membre, există niveluri diferite de asemenea de schimb de informații și dacă vorbim de informații clasificate, atunci uh, publicul este întotdeauna foarte restrâns. Deci cea mai mare provocare pe care o avem aici este că, pe de o parte, este nevoie de încredere în acest domeniu, pe de altă parte, trebuie să fie folosite aceste informații pentru a face legislație, ceea ce din nou aduce cu sine alte probleme. În acest context s-a menționat și regulamentul cu privire la protecția datelor uh, și a serviciilor de interes. Aș vrea să fac o declarație generală în acest sens. Una din co-valorile noastre este protecția datelor personale în Europa. Și avem de asemenea mai multe tehnologii pe care le folosim, cum ar fi, de, de, de exemplu, script, uh, um, identitatea electronică și alte astfel de tehnologii, ceea ce, la care se lucrează deja de peste 10 ani. Însă problema este că aceste tehnologii nu se folosesc încă cum ar trebui în viața de zi cu zi. Dacă ne uităm, de exemplu, la semnăturile electronice, nu sunt folosite în viața de zi cu zi. Deci ceea ce ar fi necesar dacă sunteți de acord să ne amintim, de exemplu, de un proiect uh, pe care l-am discutat acum câțiva ani, în care vorbeam, în care se spunea că este nevoie de o implicare mai bună a industriei. Industria ne oferă soluții pentru a folosi uh, toate aceste mm, posibilități tehnologice de uh, semnături electronice și așa mai departe în viața de zi cu zi. Însă dacă ne uităm la ceea ce se întâmpla acum 15 ani, nu s-a vorbit foarte mult atunci de securitate și de produse sigure. S-a discutat mai mult despre calitatea softului. Am avut mai multe firme care au adus produse foarte importante în domeniul acesta, dar dacă ne uităm în ultimii 10 ani, foarte puțin s-a vorbit despre ciclul de viață a acestor uh, programe, deși există programe comune care se folosesc în multe cazuri, și care permit uh, o mai bună gestionare a problemei de securitate. Însă, securitatea produselor nu se folosește decât atunci când e vorba de documente clasificate sau în domeniul guvernamental sau în domeniul militar. Nu se folosesc însă aceste sisteme în uh, viața cotidiană. Deci, pentru ca aceste produse să se vândă pe piață, ele ar trebui să fie concepute altfel. Dacă ne uităm, de exemplu, la telefoanele noastre mobile sau la smartphone-urile noastre, vedem că nu există de fapt o siguranță aparte. E doar un calculator care are un ciclu de viață foarte scurt și securitatea se plasează apoi adițional pe acest aparat. Asta este ceea ce numesc eu întotdeauna un element necesar care trebuie discutat și remediat. Mai există și alte, mai au existat și alte întrebări despre schimbările rapide, despre ceea ce este necesar să schimbăm. Avem foarte mulți experți, iar avantajul nostru este că avem personal din serviciu public, din industrie. Suntem foarte motivați, deci avem foarte mulți experți care lucrează la proiectele noastre și care ne oferă expertiza necesară. Problema pe care o avem și nu numai provocarea cu care ne confruntăm, este problema de personal și problema de buget. Dacă ne uităm la planificarea inițială, când s-a făcut, de exemplu, evaluarea pentru studiul actual, pentru centrul acesta pe care îl avem la dispoziție, s-a arătat că statele membre nu au buget suficient la dispoziție pentru a putea finanța așa ceva. Deci provocarea noastră a fost ca în bordul de management de gestiune a statelor membre, în comitetul administrativ format din membrii în, la noi în instituție, s-a hotărât că e, trebuie găsit o soluție pentru că lipsesc resursele. Deci e o chestiune de priorități. Când am vorbit despre piețele interne sau când am vorbit despre, despre metoda push and pull, am uh, spus că folosim uh, peste tot produse, așa zis, gata pe raft. Dacă însă se folosesc numai astfel de produse, acestea de obicei sunt folosite pentru marea masă. Dacă ne uităm însă la un model de afaceri, există și rețele sociale, există și posibilități de uh, search, de trading și există actorii importanți, Google, Amazon, Microsoft, Cisco, IBM și HP și așa mai departe. Întrebarea este ce putem face însă în Europa de când ne uităm la industria noastră europeană. Partea pozitivă este că există o rețea de IMM-uri foarte bine dezvoltată pentru companiile de uh, securitate, de exemplu, cu foarte multe foarte mult personal, însă din păcate avem uh, foarte puțini actori mari, importanți. Avem, de exemplu, un actor important într-un comitet uh, de consiliere, avem uh, și un actor important în industrie sau din partea uh, altor actori importanți, însă problema este că primim, când primim inputul din partea din partea experților academici, de exemplu, trebuie să folosim acesta în comitetul de gestiune, trebuie discutate propunerile și cu reprezentanții statelor membre. Și dacă ne uităm la acest proces, asta este ceea ce face updatarea și actualizarea sistemelor noastre este că încercăm ca provocările din exterior să fie parte din programele pe care le adaptăm uh, în cadrul instituției noastre. Permiteți-mi acum să mai vorbesc și despre alt subiect care însă nu face parte decât uh, oarecum, decât parțial din mandatul ENISA când vorbiți de spionaj și de toate problemele NSA și așa mai departe de anul trecut. Vreau să vă explic care sunt provocările cu care ne confruntăm și apoi voi vorbi de mandatul nostru. Provocarea noastră în domeniul cibersecurității acum este că pentru prima dată societatea noastră este confruntată cu aceeași tehnologie care se folosește și se abuzează, de care se abuzează în toate domeniile. Adică, dacă vorbim, de exemplu, despre e-banking și servicii online bancare, atunci imediat vorbim de cibercrime. Dacă vorbim de un virus, acesta poate fi folosit și în alte domenii. Dacă vă amintiți, am avut uh, un program care a detectat uh, programul nuclear iranian. Acesta, însă acest program putea fi folosit și pentru a detecta infrastructura civilă, atât centralele nucleare, centralele electrice, dar și centralele de producție în general puteau fi detectate. Dacă ne uităm însă la, uh, la domeniul militar, folosim aceeași tehnologie IT pe care putem după aceea să o folosim în scopuri nocive. Deci problema pe care o avem astăzi este că societatea este de fapt în continuare croită după modelul tradițional. Avem um, organe de poliție, organe de respectare a legii și avem prevenirea pe de altă parte. Dacă însă punem toate aceste elemente pe același plan, noi suntem cei care operează de fapt în securitate, în domeniul securității serviciilor. Apoi avem la un moment dat intermediar serviciile care se ocupă de incidente, de felul cum trebuie reacționat la aceste incidente. Deci aceasta este partea operațională și aici mandatul ENISEI nu mai este inclus. Și apoi avem și partea de uh, crimă organizată în care alte instituții trebuie să acționeze. Deci aceasta este perspectiva pieței unice. Dacă vorbim și de NATO și de alte uh, grupări și de alte instituții, la fel uh, se organizează. Uh, Însă noi suntem pe partea de prevenire, după cum spuneam. Ceea ce putem face și ceea ce este mandatul nostru este prevenirea acestor uh, infracțiuni, protecția datelor, uh, protecția identității, alte măsuri de protejare putem să le gestionăm noi. Permiteți-mi de asemenea să vă mai spun câte ceva și despre ceea ce m-ați întrebat de cloud, de serviciile de cloud. Modelul pe care îl folosim noi este să colaborăm cu actorii principale, adică dumneavoastră, Parlamentul, Consiliul, industria, guvernele și cetățenii. Cetățenii însă sunt dificil de ajuns, pentru că este dificil de comunicat cu ei, pentru că avem așa numitele Cyber Security Month, care este un eveniment în octombrie, un eveniment extrem de important pe 1 octombrie, de exemplu, la care participă cetățenii și industria, guvernul aici la Bruxelles. Metodele pe care le folosim sunt următoarele. Noi încercăm să folosim instituții din statele membre, pentru că nu putem vorbi cu 500 de milioane de cetățeni. Am avut câteva povești de succes anul trecut, pentru că dacă există asociații în statele membre, putem să pregătim materialul de prevenire pe care vrem să îl uh, distribuim în statele membre. Când vorbim despre cloud, din 2009 am vorbit cu reprezentanții industriei, cu asociațiile de cloud care se ocupă de acest domeniu și am propus mai multe variante de securitate IT, de securitate pentru rețelele sociale și o idee a fost certificarea și schemele de auditare și în momentul de față se discută chiar câteva variante. Interesant este însă că certificarea și schemele de auditare sunt făcute de către companii private, deci este vorba de un model de business și prin faptul că acești actori se reîntâlnesc la aceeași masă, se încearcă convingerea industriei să folosească sistemele acestor firme. Ideea pe care o am eu este că competitivitatea trebuie să se aplice și la siguranță, așa cum se întâmplă, de exemplu, la industria auto. Așa s-ar putea întâmpla și cu serviciile IT. Mulțumesc foarte mult, mulțumesc domnule director Helmbrecht. După cum am auzit cu toții, nu se plânge nimeni, mai degrabă remarci pozitive din câte ați primit din sală și dumneavoastră ați dat o abordare cât se poate de complexă în răspunsurile dumneavoastră, cât ați acoperit întrebările puse. Eu zic că rezultatul discuției noastre este unul pozitiv și vrem să vă urăm succes pentru noul mandat pe care îl începeți acum. Numai bine, domnule director! And uh, the last point for this morning is still morning. Yes, still. Și ultimul punct de pe ordinea de zi din această dimineață este directiva cu privire la um, datele de supraveghere prin satelit pentru scopuri comerciale prezentarea din partea directorului Filip Brune din partea Comisiei Europene. Bun venit, domnule Brune, domnule director, la noi în comisie. Sunteți director la Digi Enterprise și Industry, la Comisia Europeană. Și această directivă a intrat în iunie. Scopul propunerii ca atare este să se stabilească un cadru legal clar în Uniunea Europeană pentru datele de satelit high resolution și pentru serviciile în domeniu. Aș vrea să vă mai informez și că domnul comisar Nelly Feroci, comisarul nostru pentru industrie și IMM-uri, vă va răspunde la întrebări în domeniu data viitoare la reuniunea noastră de comisie. Deci se va vorbi nu numai de competitivitatea economiei noastre, reindustrializare, dar și despre toate problemele legate de răspândirea serviciilor și datelor de observare prin satelit, prin, pentru scopuri comerciale și despre problemele pe care le avem cu programul nostru Galileo. Poate că, domnule director, aș uh, zice să vă dau cuvântul pentru ca să vă prezentați introducerea. Da. Mulțumesc, domnule președinte. Înainte de toate, un călduros mulțumesc pentru analiza foarte precisă și prezentarea pe care ați făcut-o în legătură cu sistemele satelitare de observare ale DRE. Eu am participat în iulie la o conferință pe tema aceasta, la care uh, reprezentanți au fost și uh, participanți din partea IMM-urilor și erau interesați în regenerarea serviciilor de specialitate în acest domeniu. Aș avea două întrebări. Puteți să ne faceți o descriere mai precisă? Care sunt cele mai mari provocări pentru ca din uh, niște date mai brute să putem ajunge la o îmbunătățire a activității? Dumneavoastră spuneați că uh, E nevoie de un cadru legislat normativ care să fie aplicabil. Eu vin din München, unde cred că această problemă nu există. Dar cine decide până la urmă în legătură cu monitorizarea datelor? Cine va avea acces la această monitorizare? Astfel încât firmele care oferă servicii din acest punct de vedere în legătură cu datele brute să aibă totuși siguranța că fluxul informațional este bine securizat? Cine se mai implică? ESA poate este implicată. Care este procedura tehnică? Asta m-ar interesa și pe de altă parte și modul în care dumneavoastră puteți să puneți eh, la dispoziția Uniunii Europene datele brute, să asigurați accesul la ele, pentru că suntem 28 de state membre, cum putem comunica între noi astfel în care în țările în care eh, baza de acces încă nu există să poată să beneficieze totuși de acest flux informațional în folosul pieței noastre interne unice. Mulțumesc foarte mult, iar acum din partea conservatorilor europeni, domnul Tușanovski. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori de asemenea să mulțumesc domnului director pentru descrierea foarte detaliată a directivei uh, care este în stadiu de pregătire. Sigur că este foarte bine să ă, avem descrieri foarte precise ale domeniului de aplicare ale directivei. Transparența datelor, pe de altă parte, sigur că este foarte importantă, pentru că Uniunea Europeană, statele membre ale Uniunii Europene nu vor fi singurii beneficiari ai acestor date ca atare, sigur că administrarea datelor trebuie să respecte anumite reguli, anumite principii. Pe de altă parte, am avut experiențe anterioare legate de faptul că anumite directive ar putea să creeze anumite piedici administrative în ce privește accesul la date. Și în continuarea intervenției doamnei Nibler, întrebarea mea este cum vor putea să fie folosite aceste date, cum vor putea instituțiile să beneficieze și cum veți uh, putea dumneavoastră uh, administra până la urmă accesul la date uh, instituțiile care în clipa de față au competențe de reglementare cum vor putea să se implice astfel încât să împiedice crearea de uh, bariere în statele membre și să servească mai degrabă uh, accesul la date în baza unor definiții foarte clare. Barierele administrative sunt uh, principala mea preocupare, principala mea teamă pentru că directiva ar putea să creeze o vastă piață pentru viitor. Dar, ă, de asemenea, trebuie să controlăm până la urmă folosirea acestor date. Președintele, mulțumesc foarte mult pentru comentariile dumneavoastră, iar acum o intervenție din partea GUE. Domnul Roba, dacă am înțeles ă, corect, ă, este vorba de uh, cheltuirea unor bani publici pe care cetățenii europeni practic i-au furnizat și uh, vor putea fi accesibile aceste date gratuit pentru toată lumea, ceea ce ar fi foarte bine, inclusiv pentru marile corporații care uh, vor face uh, profit din aceste date. Deci, întrebarea mea este aceasta oare o modalitate logică de a proceda sau uh, cumva uh, s-ar putea ca uh, repartizarea acestor profituri să nu fie foarte echitabilă. Folosirea datelor va fi la fel de folositoare și pentru sectorul public și va fi accesibilă gratuit pentru că uh, există, cum spuneam, și corporații care s-ar putea să uh, înregistreze profituri uriașe în baza unor realizări care au fost finanțate de către cetățeni din bani publici. Mulțumesc, președintele. Mai dorește cineva să formuleze întrebări, să facă observații? Constat că nu e cazul. Atunci vă dau cuvântul dumneavoastră, domnule director pentru a completa prezentarea pe care ați făcut-o prin răspunsuri. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Care sunt uh, cele mai importante provocări? Doamnă Nibler, Uh, ați și citat câteva. Este vorba despre garantarea transparenței procedurii, uh, care în clipa de față funcționează pe plan național. Cu siguranță că este o chestiune importantă și care răspunde într-un fel la întrebările puse de celelalte de persoane care au intervenit. Da, uh, sigur că există proceduri pe care dorim să le elaborăm pentru a armoniza puțin modalitatea în care se operează între statele membre, pentru că aceste proceduri în clipa de față sunt foarte diferite și nici nu sunt predictibile în ce privește modul în care dorim să acționăm pe viitor în baza acestei directive, pentru că domeniul este foarte sensibil. Pe de o parte, dorim să garantăm difuzarea uh, de uh, date, inclusiv cu uh, caracter comercial. Pe de altă parte, știm foarte bine că datele legate de rezoluție înaltă comportă și anumite limite care țin de siguranța națională, de problemele de apărare până la urmă. Și sigur că noi ne dorim o cât mai largă difuzare a acestor date, permițând în același timp statelor membre să-și, crea, să-și creeze uh, limite uh, legate de uh, confidențialitate. deci, va trebui la nivelul statelor membre să creați în fiecare stat proceduri și o autoritate care să definească. Domnule președinte, Aș vrea să îl rugați pe colegul nostru să-și parte conversațiile telefonice în altă parte, pentru că nu ne putem concentra. Bun. trebuie să creăm un echilibru între datele care nu sunt foarte sensibile pentru ca ele să beneficieze de o distribuire cât mai largă și pe de altă parte de protejare a celor date care sunt considerate a fi clasificate pentru că ele comportă conținuturi uh, sensibile confidențiale. Deci, organismul care va avea în sarcină această selecție va trebui să beneficieze de o tipologie, de o clasificare a tipurilor de date care pot fi distribuite sau nu și să acorde sau nu autorizare pentru uh, distribuția datelor. Datele sensibile uh, să nu poată fi difuzate, celelalte însă să beneficieze de posibilitatea de a fi distribuite. Statul în care furnizorul de date uh, este rezident va trebui să procedeze astfel, dar într-o manieră care, să spunem, să fie una comună, să fie inteligibilă și cunoscută de către potențialii utilizatori. Îmi cer scuze că uh, uh, poate că nu pot intra în amănunte de tip juridic, pentru că uh, îmi este destul de dificil. Deci va trebui să procedăm așa cum procedează în alta curte din Dijon. Deci să se decide la nivelul statului membru ce date pot fi puse în circulație și care trebuie să rămână pe propriul teritoriu. Deci sigur că în ce privește terțe părți s-ar putea întâmpla să întâmpinăm probleme. Pentru că dacă uh, um, datele sunt disponibile deja pe internet, uh, autoritatea nu va mai putea decât să reglementeze utilizarea datelor în momentul în care uh, îi parvin din Uniunea Europeană, dacă este o terță parte echilibrul acesta între necesitatea de uh, garanții de tip securitate și distribuția datelor va trebui să funcționeze, dar într-o manieră diferită. Deci, uh, directiva nu putea decât să uh, prevadă niște criterii de ordin general. Fiecare stat membru va trebui să țină seamă de propriile interese de siguranță. Deci va trebui să vedem care sunt definițiile în ce privește spectrul optic, să existe din acest punct de vedere definiții sau uh, definiții legate de uh, domeniul infraroșu. Dar acest lucru noi uh, nu putem să îl uh, previzionăm de pe acum. Deci va fi nevoie de o anumită marjă de manevră. Iar în ce privește problema legată de datele publice și datele private, în sistemul Copernicus avem prevăzut liberul acces la date și americanii au procedat uh, similar cu sistemul Langsat. De ce am dorit noi ca sistemul Copernicus să fie uh, unul deschis, pentru că există această concurență cu sistemul american, care de asemenea este deschis. Deci, uh, se pun la dispoziție servicii și noi ne dorim ca și datele Copernicus să devină niște date de referință în competiție cu cele de la Longsat. Deci, Uh, sigur că este vorba și de date de înaltă definiție, în care nici Lansat, nici Copernicus uh, nu um, le furnizează. Deci, noi credem că uh, datele furnizate de Lansat și de Copernicus vor fi suficiente dar sectorul datelor de înaltă definiție va trebui să fie reglementat suplimentar, pentru că sistemele de înaltă definiție sunt fie sisteme de natură militară, fie sisteme eh, naționale care eh, nu eh, vor intra sub incidența acestei directive. Dar în ce privește datele comerciale, există deja un număr foarte mare de uh, întreprinderi comerciale care și-au elaborat propriile sisteme. Mulțumesc foarte mult, domnule Filip Brune, pentru prezentarea și observațiile dumneavoastră și pentru prezentarea noii directive. După cum ați spus, pentru noi este foarte uh, important să cunoaștem care este situația actuală. Din acest punct de vedere există o mare fragmentare a modalităților de reglementare și principalul obiectiv al noii directive este să creeze un cadru legislativ transparent și consecvent în Uniunea Europeană, dincolo de uh, granițele statelor naționale. Vă mulțumim pentru explicațiile dumneavoastră, pentru prezența dumneavoastră la întâlnirea cu noi. Stimați colegi, Stimați colegi, în următoarele deci a trebuit să încheiem întâlnirea noastră la ora 12. Ne vom întâlni peste 3 ore pentru continuarea și întâlnirii noastre. Vă mulțumesc pentru prezență.